Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, ar cam trebui să începem acum. Nu sunt încă, într-adevăr, prea mulți colegi în sală, însă nu trebuie să-i pedepsim pe cei care sunt în sală. Aș vrea să vă salut așadar uh, și să vă urez bun venit la prima noastră ședință după pauza parlamentară de vară. Sper că ați avut o vară minunată, că ați putut să vă odihniți și să vă încărcați cu energie pentru multele sarcini care ne revenim anul acesta pentru Comisia Cult. În primul rând aș dori să salut un nou membru în comisia noastră. Pe domnul Mesius l-am uh, salutat deja la o reuniune anterioară. Dânsul este Uh, cel care îl înlocuiește pe Andrew Lur. Iar acum trebuie să mai uh, salutăm un nou membru supleant la Comisia Cult și anume pe doamna Comodini Cachia o înlocuiește um, domnul Francis Zamit Dimeci. Sper că am uh, pronunțat corect numele dumneavoastră. Bun venit la Comisia Cult și bineînțeles că ne bucurăm de o bună colaborare cu toți membrii noi. Acum trecem direct la punctul 1 de pe agenda. E vorba de adoptarea ordinii de zi și aici aș dori să vă atrag atenția că va avea loc o mică schimbare la rugămintea doamnei Libacica, dezbaterea cu Comisia pe tema modernizarea educației în UE va avea loc de-abia la ora 15.30 pentru că dânsa abia a aterizat acum la Bruxelles și deci cred că trebuie să dăm ocazia raportoarei să ia cuvântul la punctul pe care îl dezbatem. Sperăm ca dânsa să poată să fie prezentă la ora 3 jumate în sală, să putem începe cu uh, raportul de la grupul de monitorizare al Brexitului. Domnul Sloeschi este aici și putem așadar să mm, facem această mică schimbare, dacă sunteți de acord și dacă nu există obiecții nu este cazul, văd, așa că considerăm că ordinea de zi a fost modificată și adoptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi e vorba de aprobarea proceselor verbale a reuniunilor din 4 uh, mai 2017, 21 și 22 iunie și 29 iunie anul curent, pe care le găsiți în documentele dumneavoastră de reuniune. Sper că îmi spuneți dacă există deja comentarii la procesele verbale. Se pare că nu este cazul nici de data aceasta și de aceea aș propune să considerăm procesele verbale ca fiind adoptate dacă nu mai există niciun comentariu care se va face până la sfârșitul acestei reuniuni. Nu se opune nimeni, deci putem să trecem mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba de comunicări ale președinției și aici uh, vreau să vă spun că avem interpretare pentru următoarele limbi, franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, estona, maghiară, poloneză, bulgară și română și aș vrea să vă amintesc, ca de obicei, că reuniunea noastră este transmisă în direct pe internet. Aș vrea de asemenea să vă mai atrag atenția că hotărârile coordonatorilor din 11 iulie 2017 au fost transmise pe 12 iulie pe mail către toți membrii Comisiei pentru Cultură. Acestea au fost considerate ca fiind adoptate pentru că termenul de obiecții era 14 iulie și nu a comentat nimeni. Am salutat deja noi membrii din comisia noastră și atunci vreau să trec la o comunicare pe care uh, eu o consider mai puțin îmbucurătoare. Vreau să vă atrag atenția asupra unui punct foarte problematic în evoluția bugetului uh, general 2018. Consiliul a propus o reducere a fondurilor de 6 milioane de euro în total în programul Creative Europe pentru 2018. 1,5 milioane trebuie să vine de la subprogramul media și trebuie economisite de acolo, adică 4,5 milioane din subprogramul cultură. În ceea ce privește cult, noi cerusem o creștere a fondurilor cu 13 milioane și cu 14,5 milioane o creștere generală în domeniul culturii, dacă ar fi să plecăm de la propunerea comisiei este foarte clar, dacă ne uităm la cifre, că Parlamentul și Consiliul nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește aceste cifre, așa că nu pot să mă abțin să nu comentez și să spun că am senzația că acum Consiliul nu consideră că acest program e important, nu consideră că Uh, este ceva care poate să, uh, un program care poate să fie esențial, nu-i înțelege profunzimea, mai ales într-un moment în care naționalismul și populismul bântuie, mi se pare extrem de grav să reduci de la un instrument care poate să conștientizeze asupra valorilor comune într-un spațiu comun cultural și mi se pare nu numai foarte obraznic, ci și foarte prostesc să faci așa ceva. Știm că programul media este din ce în ce mai cerut și este întotdeauna mai uh, necesitat, mai necesar decât uh, sunt fondurile și de aceea dacă e să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat uh, acum, vedem cât de gravă este hotărârea. Iar motivația pentru reducerea fondurilor la subprogramul cultură arată că, de fapt, aceste argumente nu joacă niciun rol important, spunându-se, de exemplu, că nu s-au atins obiectivele de cultură, fără să ne întrebăm de ce s-a întâmplat așa. Mie, oricum, mi se pare că e foarte foarte tupeist, ca să spun așa, acest Consiliu să dea astfel de justificări, pentru că de multe ori programele au fost adoptate foarte târziu și de aceea nu s-a putut administra niciun fond din cauza unei adoptări în Consiliu foarte târziu. Deci mi se pare foarte clar că este o nerușinare până la urmă să spui că nu s-au putut folosi uh, fondurile puse la dispoziție. O reducere a mm, fondurilor din uh, sub programul cultură nu face decât să compromită toate programele care prevă, erau prevăzute din uh, fondurile pe 2017-2018. Ne pusesem de acord să avem 4 milioane bani proaspeți pentru anul uh, cult, patrimoniului cultural și deci nu numai că acești 4 uh, milioane nu au fost alocați, dar se mai iau și fonduri din ceea ce exista, mi se pare absolut perfid și eu cred că Comisia de Cultură din Parlament ar trebui să nu accepte așa ceva. Poate că e adevărat că avem uh, Uh, este, avem destule fonduri pentru ca să avem un an al patrimoniului cultural important, însă să reduci fonduri de la acest program mi se pare extrem de inacceptabil și sper că dumneavoastră sunteți de acord cu mine. În 2016, 11% din toți cei care au cerut uh, fonduri au primit uh, fonduri alocate și mm, majoritatea însă au plecat cu mâinile goale și aceasta nu pentru că proiectele cu care s-au prezentat erau proaste, ci pentru că pur și simplu nu erau destule fonduri pentru a-i uh, subvenționa. Așadar, dragă Consiliule, cred că lucrurile nu merg mai departe bine așa, iar în negocierile pentru buget aș vrea să vă rog de aceea să ne susțineți în diferitele grupuri pe care le reprezentați pentru ca aceste reduceri bugetare pe care le-a propus Consiliul să nu fie susținute în forma aceasta de către Parlament și pentru ca să ne luptăm în continuare pentru o creștere a mijloacelor, așa cum am spus-o până acum. Sper să ne ajutați să obținem um, acest lucru pentru ca uh, să se facă referire așadar tot timpul la decizia Consiliului în legătură cu cultura. Să vedem ce mai aduc negocierile ulterioare, dar oricum eu trebuie să vă spun că am fost șocată când am văzut ceea ce are de gând Consiliul și ceea ce a propus concret și vroiam să nu vă ascund o astfel de informație importantă. Bun. Cam atât de la comunicările președintei. Acum eu zic că ar trebui să trecem rapid la punctul 4 care este raportarea sau informarea cu privire la reuniunea grupului de monitorizare privind Brexitul. Știți că în 2017 coordonatorii Bogdan Zdroievski de la PPE a fost uh, numit raportorul cult pentru Brexit și președintele grupului de monitorizare cult pentru Brexit și eu l-am rugat pe domnul Zdroievski să raporteze despre uh, activitățile acestui grup și să ne informeze tot timpul despre procesul cu privire la Brexit, bineînțeles în legături cu chestiuni care sunt interesante pentru cult. Bine, probabil că dumneavoastră ați citit deja despre Brexit, au existat deja trei runde de negocieri, a treia rundă a avut loc săptămâna trecută. Există mai multe documente de poziție pe mai multe teme care au fost publicate deja, iar grupul de monitorizare pe Brexit din partea Comisiei Cult a avut prima sa ședință în uh, săptămâna de sesiune parlamentară de la Strasburg, deci înainte de pauza parlamentară de vară și aș vrea să-l rog pe domnul Zdroievski să ne informeze acum despre ultimele evoluții și poate puteți să ne spuneți și câteva cuvinte despre felul în care a lucrat grupul de monitorizare pe Brexit care este strategia pe care și-o propune și care sunt jaloanele cele mai importante pe care le vede acest grup în activitatea de până acum. Domnule Zdroievski, vă dau cuvântul de aceea acum pentru 5 minute, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Plec de la premiza că pot să vorbesc puțin mai mult pentru ca doamna rugați ca să vină la timp, la următorul punct, dar uh, vreau să vă spun uh, câte ceva. Și anume că nu avem prea multe informații pozitive de împărtășit. Dacă n-ar fi așa, aș vorbi probabil mai puțin. Grupul nostru de lucru are un caracter de monitorizare și are doar trei sarcini și noi facem eforturi să Uh, păstrăm, să respectăm limitele pe care le avem, adică contribuția la uh, rezoluția finală a Parlamentului, răspuns la întrebări care apar în cadrul negocierilor și o a treia competență este analiza și uh, discutarea documentelor pe chestiuni pe tema Brexitului, care sunt în domeniul nostru de interes. Și după cum a zis dumneavoastră, doamnă președinte, deja au existat trei runde de negocieri, dar de fapt putem spune că au fost doar două, pentru că prima ședință pe 19 iunie a fost de fapt doar o reuniune de deschidere a procedurii de negociere și uh, pe 17 iulie și pe 28 Uh, iulie ne-am întâlnit pentru ca să discutăm. Pe două, însă la prima reuniune nu s-a discutat nimic care ar putea să țină de competența noastră și pe 28 august, îmi cer scuze, pe 28 august s-au atins anumite subiecte care sunt de interes pentru noi. Aș vrea să spun următoarele. Negocierile pe Brexit se desfășoară în condiții cât se poate de neconfortabile. Eu ceea ce constat este o pregătire insuficientă, în primul rând. De aceea, constat mai degrabă o anarhie procedurală care în niciun caz nu favorizează un climat bun de lucru și rezultate pozitive. S-au discutat multe lucruri importante în a treia rundă de negocieri, care țin, de exemplu, de recunoașterea calificărilor profesionale și, deci, de recunoașterea diplomelor. Însă putem spune că în ultima secundă a acestei runde de negocieri s-a constatat că ceea ce se recunoaște până acum se recunoaște și mai departe. Deci, diplomele care au fost deja um, obținute sau care au fost uh, obținute înainte de finalizarea negocierilor pe Brexit sunt recunoscute. E vorba de un mic succes, dar totuși trebuie să decidem și ceea ce se întâmplă cu studenții sau cu elevii care acum sunt la universități și la școli, um, dar care vor fi practic uh, afectați de Brexit, pentru că ei sunt în curs de studiu acum. Um, întrebarea e ce se va întâmpla cu ei. Din ceea ce știm noi până acum, am tras concluzia că foarte mulți tineri studiază, de exemplu, în Marea Britanie. Nu foarte mulți uh, britanici studiază în Europa și de aceea e extrem de important ca interesele noastre din domeniu să fie bine protejate. E chiar uh, mai important pentru că e vorba de din generația tânără despre care vorbim aici. E vorba de un grup fragil, e vorba de activități uh, politice și trebuie să rămânem cât se poate de atenți. Noi am primit mai multe informații despre suma taxelor pe care vor trebui să le plătească studenții dacă vor să studieze în Anglia după ce iese Marea Britanie. Dar nu există nicio decizie, sunt numai schițe. Pe 18 septembrie vom avea o rundă suplimentară de negocieri. Și după ce uh, am primit uh, documentele, eu uh, voi planifica să ne întâlnim încă o dată cu grupul nostru de monitorizare și după aceea vom folosi informațiile noi pe care le găsim și vom vedea în lumina ceea ce s-a întâmplat până acum ce decizie uh, trebuie să luăm. M-ați întrebat și despre strategie. Eu aș propune ca membrii noștri să se limiteze strict la competențele noastre. Noi așa am făcut și până acum, iar grupul de monitorizare se află acum în uh, situația următoare. Noi suntem confruntați cu întrebări și probleme noi. Ni se transmit noi întrebări, dar care nu sunt de competența noastră. Și eu tot repet, noi nu suntem un gunoi în care poți să pui orice și unde să aterizeze tot ceea ce alții nu doresc să trateze. Eu vreau doar să avem grijă că noi să ne limităm la competențele noastre. Bineînțeles că nu mă gândesc aici la un cadru prea rigid, dar ceea ce e foarte important este ca, de exemplu, contractele de lucru pentru personalul care lucrează în domeniul instituțiilor culturale sau pentru funcționarii care lucrează în educație, um, sau în, la universități artistice, programe Creative Europe sau Europa Cetățenilor, toate acestea trebuie să fie atinse. Pe lângă libertățile care îi privesc pe toți cetățenii, trebuie să mai constatăm și că problemele care țin de cultură au fost împinse în calendar mai încolo, adică în toamnă vom putea în fine să discutăm despre problemele noastre, însă toate documentele vor fi urmărite chiar și până atunci. Noi o să fim foarte atenți pentru că nu putem să acceptăm ca unele chestiuni uh, foarte importante să nu, care țin de domeniul nostru să nu fie tratate cu noi. Iar acum în ceea ce privește partea financiară. Eu dețin informații cum ca chestiunile financiare uh, de, sunt considerate de partea britanică uh, ca o chestiune extrem de delicată, iar campania pe care am văzut-o în, cu ceva timp în urmă a implicat decizii politice importante. E vorba de contribuțiile Marii Britanii la Uniunea Europeană, dar a fost vorba și de îmbunătățirea infrastructurii medicale. Toate aceste promisiuni nu vor putea să fie puse în aplicare și de aceea vor avea loc discuții despre obligațiile Marii Britanii față de Uniunea Europeană, față de fiecare stat membru, ceea ce se va regăsi și în diferitele acorduri comerciale, care nu sunt de fapt de competența noastră, cei drept, dar care ne vor obliga să fim atenți la ele. După această nouă rundă de negocieri, vom avea o nouă reuniune a grupului de monitorizare și e foarte important ca interesele studenților care în momentul de față studiază în uh, Regatul Unit să fie bine protejate. După cum ziceam deja, cei care și-au obținut deja diplomele nu vor fi în niciun caz uh, afectați. Mai vreau să vă mai transmit un lucru important în legătură cu bugetul. Sigur că este un scandal faptul că încearcă să, se încearcă să ni se taie fonduri și doamna Silvia Costa, care s-a ocupat de patrimoniu cultural, știe ce vreau să spun, 4,5 milioane de euro care erau prevăzuți pentru susținerea festivităților din domeniul anului uh, patrimoniului cultural ar uh, trebui să vină din mijloace externe, iar acum încearcă să găsească fondurile acestea în interiorul bugetului, ceea ce încalcă pur și simplu acordul pe care l-am încheiat înainte și eu vă mulțumesc și am încheiat relatarea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Și în legătură cu ultima remarcă despre buget, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Nu acesta a fost acordul pe care l-am semnat și nu asta este ceea ce am hotărât împreună cu Consiliul, de aceea eu zic că trebuie să ne și purtăm ca atare. Acum, de la coordonatori, văd că nu e decât Silvia Costa aici, așa că îi dau cuvântul Silviei mai întâi două minute și da, Raportorul e de la PP, de aceea, de aceea. Doamna Ferhaien, fără microfon. Raportor din umbră, îmi cer scuze, spune doamna președinte, dându-i cuvântul doamna Costa. Și după aceea dau cuvântul uh, Zabine, nicio problemă. Grazie. Grazie, președinte. Intanto volei... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, vă urez uh, Bun uh, venit tuturor și secretariatului și colegilor noștri. Aș vrea să spun câteva lucruri. În primul rând, îi mulțumesc foarte mult domnului Stroievski pentru că a atins uh, câteva puncte importante cu privire la această primă reuniune. Și uh, cred că a atins punctele foarte importante care ne interesează pe noi și care au legătură cu competențele noastre. Legat de poziția Uniunii Europene și a Regatului Unit cu privire la anumite subiecte, cred că este foarte important să subliniem recunoașterea calificărilor profesionale care au fost dobândite înainte. Și acest lucru este foarte important. Cred că, în conformitate cu acest proiect, sunt um, recunoscute și calificările persoanelor care provin din țările terțe, un alt aspect important. Desigur, au rămas foarte multe subiecte nerezolvate Însă eu aș vrea să menționez trei aspecte cheie. Pierderea permisului de ședere. Eu nu sunt uh, expertă în uh, materie juridică. Însă am vorbit cu persoane care știu mai mult decât mine și mi-au spus că permisele de ședere în uh, Regatul Unit sunt foarte dificil de obținut. Unele se obțin în baza jurisprudenței și trebuie să se recunoască domiciliul. Dar domiciliul nu este același lucru cu reședința. Se spune că cine are permis de ședere beneficiază de niște drepturi destul de limitate față de cei care au domiciliul de mai mulți ani în Regatul Unit. Și cred că este foarte important să facem această distinție. În doi ani se va pierde permisul de ședere, iar acest aspect are legătură cu uh, tot, uh, toate persoanele care acționează în domeniul educației, în um, domeniul academic și așa mai departe. Trebuie să înțelegem dacă se va face sau nu vreo excepție în acest sens. Pentru că avem de-a face cu um, libertatea de a exercita profesia în domeniul academic și în educație. Întrebarea Uniunii Europene sau solicitarea Uniunii Europene este următoarea cei care uh, sunt pe teritoriul Regatului de 5 ani să fie considerați ca având uh, permis de ședere. Dar ar trebui să fie incluși și cei care își schimbă statutul, adică, de exemplu, studentul care intră pe piața muncii. Ar trebui ca această tranziție să se facă în mod automat după părerea mea, este un aspect important. Și un alt aspect pe care eu îl consider interesant este cel legat de beneficiile sociale. Foarte multe beneficii sunt strâns legate de condiția de student, de cercetători, e vorba de burse, de ajutor pentru chirie și așa mai departe. Deocamdată mă opresc aici, legată de buget, nu pot decât să spun că ar fi absurd. Și uh, poi mâine ne vom coordona cu toți uh, interlocutorii cu privire la punerea în aplicare a anului european al patrimoniului pentru a vedea dacă putem lansa noi această inițiativă împreună cu domnul Diacono. Până la urmă este vorba de o tăiere mult mai mare decât ne așteptam. Mulțumesc! Ok. Mulțumesc! Sabine, doreai să intervii și tu, nu? Doar ai protestat că te-am trecut cu vederea la început. Bun, votăm. Sorry, I was taking my headphones off. Um... Am cer scuze, am dădeam, tocmai mi-am dat căștile jos. Mulțumesc foarte mult. Este un subiect foarte important pentru mine personal, pentru că eu am intrat în politică pentru a apăra Europa Socială, care cred că este un proiect posibil în special pentru tineri și mi-am petrecut toată viața lucrând cu tinerii tineri care nu sunt um, numai studenți, dar sunt și parte din educația informală. Am avut foarte multe întâlniri cu tineri care doresc să vadă care sunt perspectivele lor și care au impresia că li s-a furat viitorul. Așa că ar trebui să vedem ce se, ce se va întâmpla pe viitor. Anumiți tineri um, poate că s-au gândit să participe la programe europene, dar acum uh, au impresia că sunt excluși din sistem. Și aici mă refer în special la tineri din Regatul Unit care nu mai au posibilitatea de a studia în Europa. Și nu e vorba numai de tinerii care doresc să se înscrie la universitate. E vorba și de învățământul informal. Am avut foarte multe discuții cu tinerii care mi-au povestit despre experiențele care le-au transformat viața ca urmare a participării în proiectele de pace finanțate de Uniunea Europeană. În aceste proiecte au participat tineri din foarte multe țări, nici măcar nu vorbeau aceeași limbă, dar uh, au trăit împreună timp de două săptămâni și, ca urmare a acestei experiențe, viața lor a fost complet schimbată. Deci, cred că trebuie să avem în vedere aspectele legate de viitorul tinerilor, al profesorilor și învățarea pe tot parcursul vieții. Se vorbește foarte mult despre costuri financiare, dar există și costuri umane pe care le va suporta toată lumea. Și aș vrea să subliniez un caz despre care s-a vorbit și în ziarul The Guardian. Un um, Uh, membru al Parlamentului European uh, din uh, aripa conservatoare mi-a atras atenția asupra acestui caz care a avut loc în jurisdicția mea din Lancashire. Un um, profesor de franceză, fiul, fiul unui profesor de franceză, um, i s-a spus că trebuie să meargă acasă și cineva a aruncat o cărămidă uh, înspre el. Uh, Cred că trebuie să avem grijă cu efectele Brexitului și cu acest val de xenofobie pe care l-a creat. Este o rușine, după părerea mea. Uh, Mulțumesc foarte mult. Cred că noi toți știm care sunt acum îngrijorările tinerelor și tinerilor din Marea Britanie în ce privește viitorul lor dar este până la urmă consecința unei decizii majoritare care s-a luat în Marea Britanie și știm că toate cele trei instituții, Consiliu, Parlamentul și Comisia Europeană au decis ca întâi să negociem ieșirea Marii Britanii și abia când totul va fi clarificat în ce privește statutul britanicilor în Uniunea Europeană și invers, abia atunci vom vorbi despre viitorul relațiilor noastre. Și asta se referă la uh, toate programele noastre. Nu trebuie să legăm lucrurile, să le contaminăm. Sigur că uh, Marea Britanie va continua să participe la unele dintre programe, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din acest statut, dar, spuneam, cele trei instituții au decis întâi negociem Brexitul și abia când totul va fi clarificat din acest punct de vedere vom vorbi despre relațiile Uniunii Europene cu Marea Britanie pe viitor. Și a trebuit ca și noi, membrii acestei uh, comisii, să respectăm această decizie. Deci, chiar dacă înțelegem îngrijorările tinerilor din Marea Britanie, trebuie să respectăm ceea ce s-a decis de către cele trei instituții. Domnule Mesius, vă rog. Thank you very much, Chairman. Uh, first of all, may Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru introducerea amabilă dinainte. Este o plăcere și o onoare să fiu uh, aici. Cultura și educația sunt um, extrem de importante pentru Europa. Și uh, abia aștept uh, să continuăm munca în acest domeniu. Aș vrea să mă refer la câteva aspecte specifice. Eu uh, sunt destul de în vârstă pentru a-mi aduce aminte că înainte ca Marea Britanie să intre în Uniunea Europeană exista destul de multă cooperare între instituțiile de învățământ superior și mm, au existat de mult, destul de multe programe de schimb școlar. Într-adevăr, acum Regatul Unit cooperează foarte mult cu universitățile din afara Uniunii Europene, așa că nu numai datorită Uniunii Europene se desfășoară astfel de programe. Acestea fiind spuse, cred că este foarte important ca în negocierile pe care le vom avea cu Uniunea Europeană și, desigur, dumneavoastră faceți parte din grupul de monitorizare, este foarte important, deci, să încurajăm continuarea acestor practici dar, odată ce Regatul Unit va deveni uh, independent, vor exista în continuare cooperări între universitățile din Regatul Unit și uh, Uniunea Europeană și între guvernele celor două pentru a crea noi oportunități și pentru a ne asigura că cultura noastră europeană comună îi aduce pe oameni împreună. Trebuie să spun însă că sper că nu toată lumea va fi distrasă de acest mesaj menit să stârnească teama care tocmai a venit din partea colegei mele. Uh, Regatul Unit este o țară primitoare și uh, suntem bucuroși să primim pe oricine, așa că vă rog să nu plecați la astfel de comentarii. Mulțumesc, Sabine Verhaen, Două minute, te rog. Cred că în Comisia de Cultură nu ă, trebuie să purtăm ă, în amănunt discuții interne din Marea Britanie în ce privește viitorul. Trebuie să ne gândim care vor fi efectele Brexitului asupra programelor existente în clipa de față, pentru că unele dintre ele au fost deja parțial finanțate, care sunt chestiunile care trebuie să fie clarificate din punct de vedere financiar și așa cum a spus și președinta noastră, Petra kammer Evert, Trebuie să tratăm lucrurile eh, exact în eh, perspectiva deciziei luate. Marea Britanie nu este o insulă care se va îndepărta de Europa. Cred că vom avea relații bune de parteneriat cu acești vecini ai noștri. Dar întâi trebuie să fie reglementate formalitățile de divorț, aș spune, sau de separare lucrurile trebuie să fie clarificate cât mai clar. Trebuie să vedem care vor fi urmările Brexitului, fără uh, a încerca să legăm lucrurile acum de uh, viitor. Trebuie să separăm lucrurile foarte clar pentru a nu afecta negocierile, pentru a nu crea o situație haotică. Sarcina noastră în clipa de față este ca în domeniul culturii, educației, mass media să vedem cum putem despleti niște relații care au fost strâns împletite pentru că ieșirea din Uniunea Europeană trebuie să aibă consecințe și în ce privește drepturile și obligațiile și consecințele juridice ale acestei separări. Abia după aceea putem discuta un uh, nou început al relațiilor noastre cu Marea Britanie și uh, aș vrea să știu din partea partenerilor britanici cum văd ei uh, efectele acestei separări. Avem programe în domeniul studiilor universitare în care uh, au fost publicate, aprobate proiecte care se derulează pe mai mulți ani și în care deja anumite sume au fost investite. Deci uh, eu cred că Marea Britanie trebuie să se pronunțe din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Ba da? Cristina, te rog, foarte pe scurt. Tylko jedno zdanie. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Pamiętaj. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Haideți să ne aducem aminte că atunci când vorbim despre procesul de la Bolonia, trebuie să nu uităm faptul că în acest proces nu sunt implicate numai statele membre. Din acest proces fac parte și state terțe. Sunt de acord cu faptul că în prim, într-o primă etapă trebuie să definim aceste așa numite condiții de divorț. Dar să nu uităm că în ceea ce privește aspectele legate de studenți, nu numai studenții din statele membre vor fi afectați. Desigur, nu trebuie să excludem cooperarea în domeniul culturii și ar trebui să putem în continuare să, să utilizăm acest program. Mulțumesc foarte mult! Sunt ferm convinsă că grupul de monitorizare ne va ține la curent și pe viitor, dar, uh, domnule Zdroevski, doriți să mai interveniți în final? Były dwa pytania, więc tylko do tych... Da, au existat două chestiuni și aș dori să mă refer la cele două întrebări care au fost formulate. Silvia s-a referit la uh, lipsa de uh, rezolvare automată a uh, aprobărilor de ședere. Și sigur că aici există um, unele situații contradictorii pentru că nu există un acord. S-ar putea ca lucrurile să poată să fie rezolvate automat, dar dacă Marea Britanie nu va fi de acord, atunci uh, nu uh, vedem care ar putea să fie soluția. Până în clipa de față nu s-a luat nicio decizie. Marea Britanie uh, Uh, părăsește Uniunea Europeană în primul rând din uh, rațiuni financiare, dar este vorba și de libera circulație a oamenilor, nu doar de uh, capital, e vorba de oameni și aceasta rămâne o chestiune dificilă. Va trebui să uh, urmărim uh, evoluția soluțiilor, pentru că există grupuri care merită să fie protejate după aceea, sistemul educațional. Universitățile din Marea Britanie sunt foarte apreciate nu doar în Europa, sunt apreciate pe plan global și ă, profită ă, de acest bun renume universitățile britanice chinezii, dar și alte națiuni uh, oferă infuzii financiare în sistemul uh, universitar din Marea Britanie. Deci nu este vorba doar uh, dacă studenții vor avea acces la universități, dar dacă vor avea acces la obținerea de burse, și ă, dacă vor putea profita de avantajele pe care Europa le-a garantat până acum. Va trebui să vorbim și despre privilegii din acest punct de vedere. Deciziile legate de acordarea de burse vor fi luate probabil către sfârșitul negocierilor. Până acum nu s-au aflat pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Mulțumesc la rândul meu foarte mult și Cred că dumneavoastră, domnule Stroevski și grupul de monitorizare ne poți informa și pe viitor în legătură cu negocierile și eh, probabil că aceste negocieri vor continua și în anul următor și probabil că și peste 2 ani. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un schimb de informații cu Comisia privind modernizarea educației în Uniunea Europeană. Comisia pe 31 mai ne-a prezentat o nouă inițiativă privind um, studiul universitar, o nouă strategie privind uh, formarea universitară. S-a făcut o propunere și în legătură cu uh, urmărirea um, la nivelul statelor membre eh, pe baza datelor de care vor dispune despre cariera eh, urmată de către absolvente și absolvenți. Este vorba despre eh, asigurarea unei educații de înaltă calitate pentru tineri, pentru ca ei să poată să dobândească toate competențele necesare în epoca digitalizării. În Comisia pentru Cultură eh, am considerat că acest pachet de formare educațională prezentat de către Comisie este foarte important. Am decis să elaborăm un raport de inițiativă în acest domeniu. Conferința președinților în ședința următoare va analiza această solicitare. Mă bucur că îi pot uh, saluta acum pe colegii de la Direcția Generală EAC, Sara Lynch și Michael Tolci, uh, pentru întâlnirea uh, de astăzi, pentru că în următoarele 15 până la 20 de minute îi voi invita să ne prezinte acest pachet mai amplu. Um, poate că decideți dumneavoastră cum veți valorifica cele 15 minute, în ce ordine. Da. Bun. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitație și pentru interesul manifestat față de această comunicare. Vom uh, prezenta acest uh, proiect, dar vă vom spune și de ce în acest moment uh, am decis să elaborăm această comunicare pentru că este foarte important să spunem că este un semnal uh, din partea Comisiei uh, să uh, vorbim despre prioritățile Comisiei Juncker pentru viitorul Uniunii Europene în ce privește importanța școlii și educației. Pentru că trebuie să existe competențele necesare, trebuie să existe un angajament cetățenesc față de aceste măsuri în domeniul educației. De aceea, iată, venim cum cu această comunicare este o comunicare privind acțiuni care privesc spre viitor, cunoaștem care este situația economică, destul de dificilă pentru că a trebuit să depășim o criză. Dar a sosit și momentul să ne gândim uh, cum dorim să arate Europa pe termen lung, o Europa care să ofere uh, inovații în toate domeniile. Și uh, de altfel, în Cartea Albă privind viitorul Europei se spune că este nevoie de investiții în dezvoltarea competențelor și fi de stat și de guvern la întâlnirea la lor cu ocazia împlinirea 60 de ani de la tratatele de la Roma au uh, vorbit despre faptul că Europa celor 27 de state membre trebuie să asigure tinerilor cele mai bune condiții de formare profesională, uh, bazându-se pe standarde înalte și uh, raportul lui Pascal Arnie de altfel implică aceste obiective. trebuie să creeze, de fapt, o bază pentru atingerea și a altor obiective importante. Noi știm care este repartiția competențelor în Europa. Este uh, o chestiune care ține, în esență, de uh, competențele statelor membre. Uh, dar există și obligația la nivelul Uniunii Europene de a stimula cooperarea între statele membre, să acorde un sprijin pentru rezolvarea practică a tuturor problemelor transfrontaliere. Deci aceasta este ă, perspectiva ă, abordării noastre. Pe de o parte, obiective importante, dar și provocări mari uh, pentru uh, educație. În ce privește domeniul formării în școală, vă voi furniza eu câteva elemente și Sara Lynch se va referi după aceea la domeniul universitar. Dacă ne gândim la pregătirea școlară, toate studiile uh, demonstrează că este foarte important să începem sistemul educațional cât mai Um, de vreme cu putință. El creează șanse după aceea pentru a ajunge și în domeniul cercetării la performanțe. Deci, um, este vorba de formarea copiilor de la vârste fragede începând și să se ajungă până la urmă la o formulă de tip învățare de-a lungul întregii vieți, în baza conceptului lifelong learning. Aceasta ar fi uh, o bază inteligentă de abordare. Sigur că uh, nu doar uh, învățătorii și profesorii trebuie avuți în vedere, trebuie uh, atrase și familiile și până la urmă și factorii de decizie pe plan local. Și dacă analizăm uh, modul în care lucrurile se derulează în Europa, uh, există am, multe ambiții, dar există și motive de preocupare, de îngrijorare pentru că uh, trebuie să ne comparăm și cu ceea ce există în acest domeniu pe plan global și există provocări serioase în comunicarea noastră uh, am menționat uh, câteva dintre ele, cele mai importante trei, au fost sintetizate astfel. Pe de o parte, constatăm că nivelul de dezvoltare a competențelor elevilor și adulților noștri ar putea să fie mai bun. Au existat studiile PISA din toamnă și s-a constatat că a existat un mic regres, mai ales în domeniul matematicii și al științelor naturii. Există uh, unele performanțe în anumite state, în altele uh, întâmpinăm probleme serioase. Deci, uh, rezultatele analizelor um, și studiilor PISA nu au fost cum ni le-am fi dorit. În al doilea rând, de multe ori um, uh, există uh, probleme um, care, um, din punct de vedere uh, social, nu sunt 100% echitabile în domeniul educațional o altă problemă este legată de digitalizarea societății noastre. Deci noi dorim să dezvoltăm competențele, să asigurăm o egalitate de șanse și să uh, oferim competențe digitale. Ce putem face? Există trei uh, niveluri în domeniul formării școlare. Pe de o parte, trebuie să creăm condițiile pentru școli ca ele să poată să funcționeze bine, să fie bine organizate, să dispună de resursele financiare necesare, să colaboreze cu alte uh, școli după aceea, pregătirea uh, învățătorilor și profesorilor, metodele de predare, de învățare perfecționarea cadrelor didactice este un alt domeniu și un al treilea la care dorim să ne referim, problema organizării sistemului educațional și garantarea unei calități. Acestea sunt uh, subiectele în legătură cu care um, colaborăm cu statele membre pentru a dezvolta politicile adecvate și în baza acestor trei provocări propunem o serie întreagă de acțiuni. Nu doresc să intru în amănunte, vă voi da doar câteva exemple. Trebuie să ne gândim dacă putem dezvolta mobilitatea pe plan european în ce privește eh, pregătirea școlară, dacă uh, putem să introducem și un uh, e-training în școli. După aceea am dezvoltat un uh, instrument la nivelul comisiei pe care îl vom testa um, verificarea competențelor digitale pe care școlile le transmit, care este nivelul atins, cum se poate valorifica experiența. Iar în ce privește cadrele didactice, dorim să colaborăm cu statele membre și partenerii uh, sociali pentru a uh, stimula uh, alegerea acestei profesii pentru a o transforma într-o profesie care să fie eh, cât mai atractivă pentru cei care doresc să o îmbrățișeze. Și statele membre care sunt interesate, partenerii sociali, trebuie să obțină șansa eh, de a participa la dialogul european. În al treilea rând, în ce privește guvernanța, trebuie să ne gândim împreună cu statele membre să oferim ocazia celor state membre care doresc să beneficieze de un sprijin din partea noastră în reforma sistemului educațional, pentru că am avut uh, proiecte pilot care uh, ne-au uh, ajutat să ajungem la concluzii pe care putem să le împărtășim și altora, inclusiv în ce privește un nou sistem de finanțare al învățământului. Deci, acesta a fost o scurtă trecere în revistă a învățământului în școli și colega mea va, se va referi la învățământul universitar. Aveți cuvântul, doamnă Lynch. So as regards higher education, I'm switching over to English, if that's okay. Voi vorbi în engleză dacă nu e nicio problemă. În ceea ce privește învățământul superior, Principala politică pe care am înaintat-o a fost în 2011. Nu pare așa că a trecut așa mult timp uh, de atunci. Aceasta a ajutat statele membre să-și concentreze mai bine politicile naționale cu privire la învățământul superior uh, și să canalizeze mai bine finanțările din domeniul uh, Erasmus. Însă au apărut foarte multe schimbări în ultimii 5-6 ani tehnologia modifică atât uh, piața muncii, uh, cât și um, lumea academică și învățământul superior, dar și modul în care se poate organiza învățarea și predarea. Există um, un mediu foarte competitiv uh, la nivelul învățământului superior, foarte mulți um, absolvenți rivalizează în ceea ce privește obținerea unui loc de muncă. Aceștia provin uh, din uh, diferite colțuri ale lumii și cred că um, trebuie să dăm dovadă de un spirit inovator. Europa um, are un rol tot mai important de jucat uh, în ceea ce privește democrația. Cred că um, tehnologia ne-a arătat că învățământul superior poate să ne ajute să recăpătăm încrederea în, și în domeniul politic. Ideea este cum poate Uniunea Europeană să sprijine statele membre în uh, fața acestor provocări. Așa cum a spus uh, și Mihail, e important să respectăm principiul subsidiarității în ceea ce privește educația. Agenda noastră are patru obiective principale. În primul rând să ne ocupăm uh, de discrepanțele privind calificările pe viitor și să dezvoltăm calificările și competențele de care va fi nevoie. Trebuie să construim sisteme educaționale inclusive. E clar că majoritatea studenților la universitate provin din clasele de mijloc și sunt mai puțini cei care provin dintr-un mediu defavorizat. De asemenea, trebuie să existe o mai mare conexiune cu lumea din jur, cu societatea civilă, studenții ar trebui să dezvolte și competențe civice. Vrem ca învățământul superior să contribuie și mai eficient la inovare, în special uh, în uh, regiunile în care sunt uh, stabilite aceste universități. De asemenea, trebuie să um, avem în vedere și o alocare eficientă a resurselor. Așa că avem o listă de măsuri pe care le înaintăm pentru atingerea acestor patru obiective. Nu voi intra în detalii cu privire la acestea, însă aș vrea să mă refer în special la una dintre aceste măsuri care noi considerăm că este foarte importantă. Predarea ca nucleu uh, al învățământului superior și cercetarea. Vrem să ne asigurăm că personalul din învățământ uh, beneficiază de oportunități suficiente de formare. Vrem să profităm de Erasmus Plus și mai mult pentru a le oferi, uh, pentru a oferi personalului uh, posibilități mai mari de mobilitate și uh, de formare. Um, o programă școlară inovatoare, de exemplu, care să permită mai multe activități se întâmplă foarte multe lucruri interesante în ceea ce privește accesul um, studenților, de exemplu persoane care au acces uh, la studii de la locul de muncă și o mai mare mobilitate a programelor. Vom avea în vedere sistemul uh, de educație în ansamblul său, inclusiv modul în care sunt alocate resursele instituțiilor de învățământ superior cum este sprijinită predarea în comparație cu cercetarea. Vrem să ajutăm studenții și viitorii studenți să facă alegerile potrivite cu privire la studiile pe care le vor urma și vrem să-i orientăm spre domeniile în care există o lipsă de resurse umane. Cred că în acest document uh, am subliniat uh, faptul că avem nevoie de studenți care să se poată adapta la o societate în schimbare. Și acest lucru presupune mai multe competențe interdisciplinare și o mai mare capacitate de a se adapta la um, cererea care variază. Vrem uh, să introducem artele și uh, designul uh, în educația de bază pentru a crește caracterul interdisciplinar al acesteia. De asemenea, cred că trebuie să ne concentrăm pe competențele pe care studenții le dobândesc și să le putem măsura comparativ. De aceea am propus un instrument uh, de monitorizare pentru a vedea care este parcursul pe care îl aleg studenții pe piața muncii după ce uh, își termină studiile universitare. Poate colegul meu dorește să spună câteva cuvinte de încheiere cu privire la învățământul superior. Uh, Ideea este că toate acestea fac parte din uh, abordarea de ansamblu a Comisiei pentru sprijinirea tinerilor și abia așteptăm să avem în vedere împreună cu dumneavoastră modalități de punere în aplicare. Mulțumesc foarte mult, doamnă Lynch, mulțumesc, domnule Toci, pentru această trecere în revistă a activității dumneavoastră. aș da cuvântul acum Cuvântul doamnei Cristina Libacica este raportoarea noastră, după aceea raportorilor din umbră, în măsura în care doresc să intervină, după aceea vor putea și alți colegi să intervină dacă doresc. Cristina Libacica, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Uh, este o provocare să dispun doar de 2-3 minute, dar vă mulțumesc. Înainte de toate, mulțumesc tuturor pentru această prezentare, dar și pentru acest pachet în domeniul educației. Sunt de acord cu dumneavoastră că uh, trebuie să uh, creăm condițiile pentru dezvoltarea Europei și uh, Premisa este să avem un sistem educațional corespunzător. Și mai ales învățământul obligatoriu este important. Miniștrii de finanțe din statele membre uh, trebuie să poată să se implice pentru că uh, noi suntem de acord în legătură cu multe aspecte, dar după aceea constatăm că uh, nu dispunem de banii necesari este și situația programului Erasmus Plus, în care trebuie să luptăm pentru bani. Dar revenind la acest pachet, sprijin uh, principalele teze pe care le-ați uh, evocat în informarea dumneavoastră și dorim să realizăm un raport în această comisie uh, prin care să extindem aceste idei și propunem două blocuri informative. În primul, vom uh, menționa acele domenii uh, ale vieții cotidiene care depind de educație și în cel de-al doilea să demonstrăm că este nevoie de finanțare a sistemului educațional, de dispunerea de tehnologii corespunzătoare. Cel de-al doilea uh, domeniu, sistemul educativ din Europa. Cum putem găsi răspunsurile necesare. Uh, putem salva acest sistem sau uh, până la urmă trebuie să uh, ne distanțăm de sistemul educativ tradițional și să ne orientăm spre alte formule. Eu cred că este foarte interesant interesant uh, fiecare sistem în parte, dar trebuie să avem și una, o imagine de ansamblu uh, a direcției spre care se va îndrepta Europa și lumea în general. După aceea, cadrele didactice vor trebui să-și asume un rol nou uh, pentru că învățătorul nu va fi singura sursă de informații, el va fi doar un fel de ghid pentru uh, elev și pentru student. Dar trebuie să fie un ghid competent care să dispună de cunoștințele necesare și uh, trebuie să aibă și abilități digitale. Asta înseamnă că trebuie să dezvoltăm și uh, metodologii noi pentru formarea profesională a cadrelor didactice pentru că în noul sistem educațional uh, învățătorul, profesorul trebuie să fie personajul central. După aceea, trebuie să vedem cum putem să atingem acele obiective care uh, trebuie atinse prin noile sisteme educaționale, pentru uh, tânăra generație să fie astfel educată încât să uh, uh, cunoască lumea și să fie capabil să schimbe lumea. Va trebui să ne axăm într-adevăr pe începerea uh, școlarizării la o vârstă cât mai fragedă și să urmărim după aceea formulele necesare până la finalizarea studiilor. Sigur că trebuie să vorbim despre tot și despre toate, dar cu siguranță că vom avea și uh, discuții interesante cu colegele și colegii în cadrul ședințelor noastre din această comisie și cred că putem conta și pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Cristina! Doamna Boșco. Auch zwei, zwei minuten, bitte. Două, trei minute, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt uh, de acord cu antevormitorii mei în mare parte, în sensul că este extrem de important să discutăm despre acest subiect și în Parlamentul European, chiar dacă este vorba de o competență a statelor membre. Însă tema în sine presupune să avem un schimb de informații despre cele mai bune practici, cele mai bune experiențe, iar ca acele state membre care au un sistem foarte bun de educație să devină un model pentru celelalte state membre în care există probleme în domeniul acesta. E clar că trebuie să vorbim pe față, mi se pare foarte important, pentru că educația înseamnă și să ai resurse financiare și dacă lipsesc banii, elevii studenții și cadrele didactice sunt toți frustrați. Rezultatele unui uh, studiu uh, PISA aruncă o lumină asupra ceea ce se întâmplă în fiecare stat membru, pentru că nu e vorba aici numai de un aspect cantitativ, e vorba și de calitate și despre ea trebuie să vedem. Eu să, să vorbim. Eu sunt de acord că ar trebui să acceptăm cu toții că nivelul educației trebuie îmbunătățit. Nu este vorba de faptul că școala trebuie să fie întotdeauna orientată spre rezultat, să fie o instituție care stresează copiii. Nu cred că trebuie să fie așa, ci școala ar trebui să fie un institut, o instituție care motivează, care subliniază felul în care trebuie să fie achiziționate cunoștințele de bază și competențele de bază. Astăzi e din ce în ce mai important ca aceste competențe și capacități să fie uh, dezvoltate la copii, fie că e vorba de abilitatea de a vorbi mai multe limbi sau de alte cunoștințe pe care ei le primesc la școală. Poate să sune ca o platitudine, însă eu zic că e foarte important ca școala să te pregătească cu adevărat pentru viață. Trebuie să arate care sunt posibilitățile pe care le avem în lumea digitală, în uh, ceea ce privește cultura civică, felul în care colaborăm, în care trăim împreună, care sunt obligațiile pe care le avem noi ca cetățeni față de mediul înconjurător, față de ceilalți oameni. Așadar, în uh, transmiterea informațiilor se cristalizează și personalitatea fiecăruia dintre elevi și uh, aceștia sunt pregătiți să reziste în viață, să facă față. Pe lângă toate aceste aspecte, mai trebuie să îmbunătățim și prestigiul meseriei de profesor așa cum a spus și doamna Libațca, nu numai cei uh, aceia trebuie să devină profesori care nu mai au șanse în alte domenii. Deci nu numai uh, cei care nu au alte opțiuni, ci toți care sunt motivați. Vă mulțumesc foarte mult, spune președinte, așa cum domnul Sari Giorgio are cuvântul. Două minute, vă rog. Fără microfon vorbitorul. Îmi cer scuze. Spuneam că am ascultat cu mare atenție ceea ce ați discutat, pentru că e un subiect care mă interesează foarte mult și eu aș dori să spun că e nevoie de mai multă Europa. Pentru cei care critică Europa, însă, eu cred că până și această temă necesită mai multă Europa. Și vreau să mă refer la ce a spus doamna Costa și celălalt coleg al meu italian. Ceea ce se întâmplă în Italia E interesant pentru că e vorba de o țară fondatoare a Uniunii Europene în care se creează situații foarte îngrijorătoare. Constituția noastră are un articol foarte special care spune că educația uh, trebuie să vină din partea statului, dar trebuie să vină și din partea comunității. Nu se știe exact dacă ceea ce dă comunitatea e plătit de stat sau dacă ceea ce dă statul e plătit de stat. E o dezbatere care se poartă deja de mult timp, însă ceea ce ne îngrijorează cel mai mult în momentul de față nu este aceasta, ci ceea ce mă interesează pe mine în Italia este că se uh, nasc școli uh, și cifrele sunt foarte importante uh, școli care costă și care fac ca o parte din oameni să poată să meargă la aceste școli și o altă parte nu. Nu zic că ceilalți nu merg la alte școli, dar că ceilalți merg la anumite școli care uh, sunt uh, problematice, în sensul că eu zic că avem aici o problemă care ține de întreaga comunitate europeană. Nu numai în educație avem problema aceasta, ci o problemă de geografie locală, de cartiere, de exemplu, în anumite țări, uh, se construiesc um, diferite clădiri cu pereți, cu ziduri de 5-6 metri în jur, pentru că doresc să se protejeze și dacă mergem, de exemplu, pe o stradă, vedem astfel de clădiri. Întrebarea e, nu înțeleg de ce nu poți, nu poți să mergi să, să predai dacă nu știi, de exemplu, să uh, dacă nu știi să fie altceva. În momentul acela, de exemplu, ești transferat la o altă școală, la o școală de stat, unde nu există nicio, de fapt, până la urmă, nu e nicio pasiune. Eu zic că tocmai această meserie a profesorului trebuie să fie cea care se face cu pasiune, care transmite o bucurie de a învăța, de a crește, de a, de a deveni altceva. Deci e într-o țară, dacă educația merge bine, atunci și dacă educația e pusă deasupra altor subiecte, lucrurile merg bine. Eu aici văd provocarea principală și uh, marea provocare este și participarea activă a familiilor. Aici eu am o părere foarte clară și anume că am neglijat alegerile familiilor. Am neglijat uh, alegerile acestea pentru mote, dif, diferite motive, de exemplu modelul uh, danez e un exemplu, există și alte modele care sunt pertinente. Mi-am cam terminat timpul, spune vorbitorul, dar e clar că trebuie să înțelegem că peste tot în Europa trebuie să plecăm de la educație pentru a putea construi acea Europa la care visau părinții fondatori acum 70 de ani. Mulțumesc foarte mult, doamna Șoidruva are cuvântul acum. Aveți două minute. Mulțumesc, doamnă președinte pentru aceste explicații, mulțumesc colegilor pentru explicații și mulțumesc pentru prezentarea subiectului. Trebuie să recunosc însă că nu sunt foarte sigură dacă vorbim de o comunicare a Comisiei ca un document politic, aceasta este prima întrebare pe care vreau să o pun, sau dacă plecăm de la un studiu care s-a făcut asupra învățământului superior. Se pare că nu este cazul, pentru că e vorba și de alte niveluri de educație și de învățământ. Deci comunicarea de care ați vorbit dumneavoastră, eu nu prea înțeleg despre ce e vorba în ea. Apoi aș dori să vă întreb care este statutul comunicării, așa numitul uh, New Skills Agenda, care zic eu, trebuie definită mai bine. Această agenda New Skills, noi competențe, conține mai multe instrumente, unele dintre ele care țin de modernizarea învățământului superior. Eu, eu cred că nu s-a modificat destul la acest capitol. Ați vorbit despre agenda noilor competențe? dar aș dori să fim mai concreți. Nu este foarte clar să pro- și ușor să propunem documente noi, surse noi, instrumente noi, pentru că noi uh, estimăm că această agendă este extrem de importantă și ar trebui uh, să avem obiective mai clare și ca obiectivele să fie mai bine îndeplinite. Iată, deci, ceea ce vroiam eu să fac era să lansez un apel pentru ca să se poată spune în fine că nu suntem satisfăcuți și că trebuie să acționăm, trebuie să facem propuneri foarte concrete la nivel european, ceea ce ar trebui să se întâmple peste tot. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc și eu. Mai am trei persoane pe lista de vorbitori, după care aș dori să închidem lista vorbitorilor. Mai întâi are cuvântul Julie Ward, acum două minute, vă rog. Mulțumesc, n-am nevoie de două minute, probabil. Vroiam doar să vă spun că am fost foarte bucuroasă să aud. A spus doamna Lynch că există concepte noi care s-au uh, îmbunătățit Și cred că aceste noi concepte uh, care s-au făcut, uh, s-au definit acum separarea tipurilor de învățământ, uh, sunt, este bine că s-au, s-au definit mai clar. E bine să vă ascultăm pe subiectul acesta, pentru că dacă este în competența politicienilor, a comunității academice, acest subiect e foarte important. Provocarea rămâne însă că va trebui să transmitem noile modele și, uh, educa- și uh, angajatorilor. Trebuie să mergem dincolo de educație acum, trebuie să ne asigurăm că cei care, de exemplu, lucrează în industrie și care sunt uh, membri în diferite organizații ocupaționale, sunt membri în STEAM. Și mi se pare foarte important să se întâlnească, deci, mai multe domenii. Nu e ușor, dar e foarte importantă inițiativa de care ați vorbit și vă mulțumim pentru ea. Mulțumesc, domnul Samit. Stimată doamnă președinte, permiteți-mă întâi să vă mulțumesc pentru introducerea pe care mi-ați uh, făcut-o în comisie, că a fost ministru al culturii, am avut ocazia să urmăresc subiectele la nivel național, dar acum mă interesează foarte mult uh, și sunt plin de entuziasm uh, să văd ceea ce putem face în cadrul comisiei acesteia. Salut comunicarea comisiei pe subiect, pentru că dacă vorbim despre nevoia, nevoia de modernizare a educației, eu mi-amintesc de principiul că educația poate să fie uh, văzută ca o cheie la mai multe domenii, cheie la creștere economică, la uh, competitivitate, la integrare, la inovare. Uh, și, în general, o cheie pentru o calitate de viață mai bună la nivel personal, dar și la nivelul societăților. Cred că s-a subliniat destul de bine nevoia de formare pentru profesori și în legătură cu um, educația academică și în referire la comunicarea comisiei, aș dori să vă spun că salut, de exemplu, deciziile luate de către Universitatea din Malta pentru oferirea de oportunități de formare în domeniul comunicării pentru academicieni, pentru că și profesorii trebuie să comunice și deci acum metoda de comunicare devine esențială. Trebuie să facem și referire la metoda și trebuie să ne gândim și la tratarea profesorilor ca pe niște actori în societatea noastră. Trebuie ca ei să-și asume procesele respective și iată de ce procesul de care vorbim trebuie să ducă la mai mult uh, dialog între diferitele părți. Și aș vrea să închei vorbind din perspectiva studenților, pentru că am vorbit de profesori înainte. Eu zic că trebuie ca educația să devină mai amuzantă pentru studenți, mai interesantă, să devină o experiență interactivă. Iar uh, comunicarea din partea Comisiei încearcă să rezolve problemele pe care le vedem și eu zic că aduce provocări foarte importante. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult. Silvia Costa are cuvântul acum două minute, dar mulțumesc. Eu aș dori să spun că mi se pare foarte important că, în fine, Comisia, chiar cu întârziere, a lansat strategia Uh, aferentă strategiei 2020 și deci posibilitatea de a avea un cadru în domeniul învățământului care merge dincolo de programe sau proiecte individuale. E foarte bine pentru că ceream lucrul acesta deja de mult timp și acum s-a făcut un pas în direcția corectă. Acum putem vedea un cadru a tuturor provocărilor, a tuturor posibilităților, bineînțeles, limitând stați fiind de principiul de superioritate, de subsidiaritate, îmi cer scuze, dar e foarte important ca să um, avansăm și pe domeniul academic. Am încercat uh, să introducem și să implicăm și noul sistem de evaluare și de studiu de impact cu privire la cota de, ocupa, de ocupație a laureaților, absolvenților, pentru ca să putem să configurăm apoi modelul în funcție de aceste rezultate și monitorizarea să se facă tot după criteriul acesta. Am dorit, deci, să se vadă în interiorul celor două comunicări uh, obiectivele, prioritățile pe care trebuie să lucrăm, mi se par foarte bune. Și mi se pare foarte bună uh, contribuția doamnei Libacica, care spune că avem un cadru, vrem să identificăm patru priorități, sunt de acord cu dumneavoastră, și aceste patru priorități trebuie să traverseze toate comunicările într-o manieră orizontală. Încă ceva. Mi se pare foarte important ca în modernizare să fie mereu prezente trei aspecte. În primul rând, incluziunea și aici poate că putem să ne gândim la ceva mai urgent pentru că avem uh, diversitatea și lipsa de echilibru la care școala nu mai răspunde și care trebuie rezolvată. Apoi, altă problemă este dialogul între sisteme, între sistemele de educație și sistemele profesionale, chiar și pe verticală, deci e vorba de competențe care lipsesc și uh, în multe țări, inclusiv a mea, se dă tot timpul prioritate părții verticale și nu atât cele orizontale. Și apoi strategiile pentru promovarea excelenței sistemelor și a guvernanței. Sunt trei puncte cheie la care sper să lucrăm și noi, parlamentarii de aici, împreună cu raportoarea și raportorii din umbră, sper să putem să avansăm la ele. Vă mulțumesc împreună cu actorii implicați. Mulțumesc! Acum, nu în ultimul rând, domnul Morgano are cuvântul două minute. Da, mulțumesc și din partea mea aș dori să vă mulțumesc, două puncte de subliniat. Nu e nevoie acum de un cadru, s-a spus înainte, e nevoie mai degrabă să înțelegem cum să promovăm o apropiere concretă între niveluri, pentru că altfel e doar discurs care nu face decât să facă un inventar al dificultăților, dar nu să rezolve problema. Spun aceasta știind că tratatele sunt foarte clare atunci când spun că competența Uniunii Europene este limitată. Însă efortul de apropiere între niveluri, a, între, de exemplu, um, materii, între diferitele sisteme, e un lucru foarte important. Programele trebuie apropiate și apoi Uh, tema internaționalizării e de mare actualitate, avem multe experiențe deja din care putem învăța. Să nu uităm, e vorba de o temă serioasă pe care am mai menționat-o și alții, și anume cum să uh, motivăm alegerea absolvenților uh, pentru domeniul învățământului. E vorba de o chestiune generală care este considerată la nivel socioeconomic și uh, în general în lumea educațională ca o prioritate. E clar că documentele pe care ni le puneți de, la dispoziție vor fi esențiale și trebuie spus că tema incluziunii, dar și a ridicării nivelului socioeconomic, deci o cultură a educației sunt elementele puține, dar importante, care ajută și uh, pentru îmbunătățirea și evoluția celor care nu sunt atât de uh, Uh, norocoși la început, dar care pot să participe și ei la această lume. Mi se pare că această propunere ar duce la îmbunătățirea cadrului. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Două propoziții încă din partea mea. Trebuie să vă spun foarte sincer că, în ciuda subsidiarității și probabil că nimeni nu dorește un sistem unic de educație în Europa, știind că niciodată nu va funcționa un model paușal, vreau să vă întreb însă ce ce împiedică statele membre, de fapt, să-și stabilească obiective comune de educație și să se lase monitorizați puțin mai mult pentru a vedea dacă obiectivele de educație au fost atinse. Trebuie să spun că m-am cam săturat de politicieni naționali care tot vin să ne spună cât de importantă este educația, dar dacă nu vine nimic concret după aceea și banii respectiv pentru ca sistemele de educație să fie dotate cu diferite fonduri pentru ca cu adevărat să avem cea mai bună formare pentru toată lumea, atunci eu m-am cam săturat de astfel de retorici goale. Eu aș prefera ca în raportul nostru de inițiativă să putem să facem o cerere către statele membre pentru a întreba cum ar fi de fapt să ne punem de acord pe un procent anume din din bugetele naționale care să fie alocat educației. Să vedem ce facem în Germania, unde avem probleme foarte mari în domeniu. Dar, oricum, ar fi, zic eu, un semnal pozitiv uh, prin care am putea, am putea să arătăm că nu vorbim aici numai despre investiții în educație, ci chiar și acționăm și dacă toată lumea se uită mai clar ce se întâmplă, dacă obiectivul este atins, atunci poate că facem chiar progrese. Vreau să îi dau uh, doamnei Lynch și domnului Toci uh, cuvântul fiecare două minute, vă rog. Un minut, Cristina, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Fiind dat că statele membre au ajuns la un acord la chestiuni mai dificile, de exemplu, au reușit să se pună de acord pentru finanțarea unui pact militar, eu zic că nu e așa de greu să se pună de acord pe un pact civilizant sau civilizatoriu. Mulțumesc, doamna Lynch sau domnul Toci. Da, mulțumesc, domnul Toci. Foarte pe scurt. Mulțumesc pentru ideile pe care ni le-ați transmis. Mă bucur pe, să colaborăm pe viitor. Am auzit de conferința pe care o planificați, mi se pare foarte interesantă ca loc de schimb de informații. Sunt foarte multe idei care s-au transmis și nu vreau să intru în detalii, dar vreau să repet ceea ce e pentru noi foarte important din partea Comisiei, din partea, ca să auzim din partea dumneavoastră sau din partea Consiliului, și anume dacă analiza pe care am făcut-o aici și prioritățile pe care le-am stabilit, dacă merg în direcția bună. De ce am făcut asta? Pentru că, pe de o parte, am spus că educația și imaginea generală în care ne învârtim toate documentele pe care le elaborăm și pentru pilonul social, inovare, globalizare și uh, contribuția în general la educație și cultură sunt esențiale. În al doilea rând, ceea ce am mai uh, identificat este că provocările pe care le-am uh, stabilit noi sunt corecte. Ați mai numit dumneavoastră câteva în plus, incluziunea și uh, diversitatea în societate, felul în care sunt incluse ele în uh, educație. Deci vă întreb, credeți că ne-am pus bine problema premizelor aici? și am identificat bine care sunt premizele esențiale și apoi altceva am propus ca anumite domenii în care colaborăm, desigur, cu colegii din statele membre și am făcut-o și până acum și din asociații, în care putem face multe progrese în cariera profesorilor sau într-un cadru de uh, calitate garantată. Toate acestea sunt lucruri importante și care sunt rezultatul unor colaborări la nivel tehnic și vreau să știu care este părerea dumneavoastră și vreau să știu, deci, pe total, dacă am stabilit bine prioritățile politice. Vă mulțumesc, mă bucur de colaborarea ulterioară. Doamna Lynch. I don't think I have much to add. Eu nu cred că am prea multe de adăugat um, la această prezentare generală. E clar că vom lucra împreună mult mai îndeaproape pentru a stabili detaliile pe măsură ce raportul se va contura. Cred că putem fi de acord cu aspectele principale. Se pare că aspectele pe care vă concentrați dumneavoastră um, sunt asemănătoare cu cele pe care ne concentrăm și noi. Uh, dacă e nevoie de clarificări cu privire la măsurile specifice pe care dorim să le punem în aplicare, vă stăm la dispoziție pentru aceste clarificări. Și aș vrea să lămuresc un lucru. Vorbim uh, despre comunicare aici, uh, însă această comunicare nu vine din senin, uh, ci se bazează pe agenda privind competențele, este foarte strâns legată de acest concept. Nu a apărut din senin avem um, documente pe care ne bazăm, uh, însă, în general, vorbim despre comunicări. Abia așteptăm să continuăm colaborarea. Da- Mulțumesc foarte mult. Cred că a fost de folos această întâlnire pentru discuțiile și consultările noastre viitoare și cred că săptămâna viitoare vom uh, primi aprobarea pentru acest raport de inițiativă. Nu cred că pot să existe argumente împotriva acestei inițiative va fi un subiect foarte important pentru toate statele membre și dacă ă, ne vom îndeplini această sarcină, dacă vom reuși să coordonăm demersurile în relația cu statele membre, cred că ă, vom fi de folos ă, tuturor europenilor. Vă mulțumesc și invitațiilor noștri pentru că ne-ați prezentat considerațiile dumneavoastră și sper să putem avea o cooperare constructivă cu dumneavoastră și pe viitor și sperăm și cu Consiliul. So, wir kommen nun zum letzten Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba un feedback privind trilogul referitor la directiva referitoare la serviciile în audiovizual. Deci îi rog pe vizitatorii care nu sunt membri ai Comisiei pentru Cultură, care nu sunt deputați europeni, să părăsească sala. E vorba inclusiv de angajații Consiliului și Comisiei.